Guten Morgen, wir, ich begrüße Sie sehr herzlich Bună dimineața, bun venit la ședința Comisiei Cont. Reluăm discuțiile suspendate ieri. Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi. Este vorba despre discuția cu privire la raportul domnului uh, Zeller, descărcarea de gestiune 2016, bugetul general al Uniunii Europene, Comisia. Îi dăm cuvântul domnului Zeller, îi uh, urăm bun venit uh, comisarului Oettinger, dar mai întâi de toate îl ascultăm pe raportorul nostru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunteți foarte rapidă în dimineața aceasta. Iată, îmi permiteți să trec direct la prezentarea raportului meu. Bine, raportul este unul uh, foarte complex și uh, îmi voi permite ca în dimineața aceasta să mă concentrez pe unele dintre prioritățile noastre politice în contextul acestui, uh, acestei descărcări de gestiune. Din septembrie încoace, am uh, avut posibilitatea uh, de a discuta despre detalii alături de directorii generali, dar și alături de, de comisarul Oettinger. Deci, e vorba despre descărcarea de gestiune pentru comisie pe 2016. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă mai amintiți de anul 2016, acum că suntem la mijlocul lui 2018. Și Tocmai de aceea, în raport, am spus că procesul uh, de descărcare de, sau procedura de descărcare generală ar uh, trebui să fie accelerată pentru a surveni într-un moment mai apropiat de anul, de exercițiul uh, financiar la care ne, refer, ne referim. Vreau de asemenea să-i mulțumesc directorului general al Curții de Conturi, auditorului special și celorlaltor colaboratori ai Curții de Conturi pentru discuțiile pe care au fost dispuși să le poarte cu noi, dar vreau să le mulțumesc de asemenea domnilor Ellers și Götz de la secretariatul uh, Comisiei Cont de asemenea, vreau să le mulțumesc uh, colaboratorilor noștri de la grupurile politice, în special colaboratorului meu apropiat, fără de care nu aș fi putut să mă achit de această responsabilitate. Revenind la anul 2016, haideți să ne gândim la elementele esențiale pentru acest exercițiu bugetar. Noi cerem uh, o concordanță mai bună pe viitor între obiectivele politice și uh, activitățile Comisiei Europene. Avem diferite perioade de lucru, 7 ani, 10 ani, 5 ani. În, perioada aceasta, în perioadele acestea, bineînțeles, se schimbă multe uh, lucruri, apar noi priorități, apar noi uh, mandate și tocmai de aceea obiectivele politice ar trebui să fie mai bine integrate în procedura bugetară. Asta ar contribui, bineînțeles, la transparența sporită. După aceea, evaluarea la jumătatea perioadei, inclusiv uh, o imagine de ansamblu cu privire la cheltuieli, ne-ar fi de ajutor, ar fi important ca aceste informații să ne parvină rapid. Acum, în ceea ce privește conținutul diverselor politici, am tot discutat, uh, nu așa, despre noile elemente ale politicii agrare, ecologizarea, spre exemplu, dar am discutat și despre programul pentru tinerii uh, fermieri care nu și-a atins uh, obiectivele și punem accent pe subiectul acesta. Un alt uh, aspect care ar trebui să ne preocupe este reprezentat uh, de uh, politica de coeziune. Plățile de la politica de coeziune și punerea în aplicare ar trebui să fie accelerate. Pentru punerea în aplicare, N plus 2 este formula perfectă, ar zice eu. Uh, anul uh, trecut uh, s-au încheiat uh, plățile pentru cadrul financiar multianual anterior, prin urmare formula este N plus 4, iată în realitate, ceea ce, bineînțeles, nu poate fi acceptat de către noi, genul acesta de, de um, tergiversări duce la um, tergiversări ale plăților, tergiversări ale punerii în aplicare a noilor programe inclus în uh, programele operaționale. Deci, cu siguranță, numărul de facturi neachitate va crește, de asemenea disparitățile între perioadele de finanțare vor crește la rândul lor. E clar că trebuie să facem pași înainte. Parlamentul a cerut de asemenea ca direcțiile generale să include în rapoartele anuale uh, recomandările pentru uh, fiecare stat membru în parte. Continuăm să ținem cu dinții de acest deziderat. În ceea ce privește finanțarea politicii de migrație, aceasta este una dintre noile provocări cu care ne confruntăm, o provocare care a apărut uh, în cursul acestui cadru financiar multianual, ei, și aici transparența ar trebui să fie îmbunătățită. Dar bine, suntem uh, conștienți de faptul că această provocare a apărut așa din neant. Dar cu toate acestea e nevoie de metode, de proceduri care să ne permită pe viitor să reacționăm mai bine la genul acesta de provocări nesperate. În raportul anual OLAF pe 2016 a fost uh, integrată o recomandare de genul acesta și noi nu putem decât să o sprijinim. În ceea ce privește viitoarea planificare uh, financiară, provocarea migrației uh, va continua să existe și tocmai de aceea considerăm că o linie bugetară uh, individuală Uh, ar fi necesară. În momentul de, de față, iată, ar trebui să luăm bani de la alte capitole pentru a, a uh, finanța politica privind migrația. Lucrul acesta n-ar trebui să se întâmple pe viitor. În ceea ce privește administrația și uh, costurile implicate de instrumentele financiare, a, spre exemplu BEI, ei, noi considerăm că cotele forfetare de aici sunt prea mari, banii erau prevăzuți uh, inițial pentru alte obiective și nu pentru sprijinirea costurilor uh, administrative ale partenerilor care pun în numele nostru în aplicare o serie de programe. De asemenea, ne dorim, uh, după cum spuneam de la bun început, o accelerare a procedurii uh, de descărcare de uh, bugetare, formula N plus 1 ar fi cea mai potrivită. Cam atât din partea mea. Vreau să le mulțumesc, bineînțeles, tuturor raportorilor din umbră cu care ne-am consultat uh, permanent, care mi-au dat o serie de idei bune. Aștept cu nerăbdare discuția și Aștept cu nerăbdare ca ale dumneavoastră comentarii să fie incluse în formula finală a raportului. Mulțumesc. Le dau raportorilor din umbră acum cuvântul în cazul în care sunt prezenți. Doamna Dlabaiova. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule raportor, stimați colegi. De la bun început aș vrea să-i mulțumesc domnului Țeler pentru acest raport uh, foarte cuprinzător. Consider că acest, acest raport este o bază bună de discuție pentru uh, comisia noastră. Uh, apreciez capitolul dumneavoastră cu privire la rezultatele obținute din bugetul Uniunii Europene. Uh, acest raport conține o serie de idei menționate de noi încă din toamna trecută. Datele cu privire la performanță și calitatea acestora este foarte interesantă, este foarte importantă. Domnul Das vorbește Uh, vorbește în uh, avizul uh, său despre despre declarațiile de asigurare necesare în acest sens. Și tocmai de aceea vreau să vă să întreb care sunt măsurile pe care Comisia Europeană vrea să le întreprindă pentru a îmbunătăți aceste rapoarte. Cred că rapoartele sunt deosebit de importante pentru noi. Încă ceva în săptămâna aceasta am auzit că trebuie să promovăm unitatea bugetului european pentru a ajuta, practic, statele membre să atingă o serie de obiective care nu pot uh, să fie atinse pe plan uh, național fără un sprijin din uh, exterior. Domnule comisar, dumneavoastră ați vorbit despre lucrul acesta și nu pot decât să-l salut. În același timp, consider că bugetul Uniunii Europene trebuie să fie pre- prezentat în concordanță cu obiectivele politice ale CFM-ului, uh, nu trebuie să respecte doar domeniile politice. Și încă un subiect despre care ar trebui, zic eu, să vorbim mai mult, Uh, este reprezentat de lecțiile învățate de comisie în actualul CFM. Aceste lecții trebuie să fie luate în considerare în pregătirea noului CFM. Vreau să întreb care este intenția comisiei uh, sau care sunt măsurile pe care Comisia Europeană vrea să le întreprindă pentru a uh, schimba atitudinea pe care cetățenii europeni o au vis-a-vis -vis de Bruxelles, vis-a-vis -vis de Comisia Europeană. Cam aceasta este misiunea cu care ne vom confrunta în următoarele uh, luni. Mulțumesc mult pentru acest raport. Domnul Tarand. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul uh, raportor uh, s-a dat peste cap uh, pentru Uh, a oferi această sau a găsi maniere de a oferi această descărcare de gestiune pentru Comisia Europeană. Din punctul meu de vedere, în raport se prezintă cât se poate de clar diferența între rata de eroare estimată prezentată de către Curtea de Conturi și cea prezentată de către Comisie. Bine, eu consider că metoda aceast, acestei rate de eroare nu este neapărat cea mai potrivită, pentru că uh, chiar dacă banii sunt uh, cheltuiți uh, fără sens, s-ar putea ca aceste cheltuieli să nu genereze o rată a erorii. Și până la urmă rolul nostru este acela de a ne asigura că bugetul Uniunii Europene este folosit în scopuri cât mai raționale cu putință. Raportul, de asemenea, critică plățile neefectuate, a căror volum crește. Putem vorbi până la urmă despre o datorie a bugetului Uniunii Europene. De asemenea, raportul critică utilizarea tot mai frecventă a instrumentelor financiare și eu cred că raportorul are dreptate când cere un control mai sever a acestor instrumente financiare. Și încă ceva. La perioada de cooling off ar trebui probabil să se aplice și uh, membrilor Comisiei Europene. Și toate aceste fonduri cred că ar trebui să fie făcute publice. Uh, Dacă ne uităm, uh, spre exemplu, la consilierii speciale ai Comisiei Europene, uh, vedem că mulți dintre aceștia sunt uh, foști comisari. În plus, comisarii au dreptul să decidă cine anume devine consilier special. Deci poziția sau funcția aceasta devine una din ce în ce mai interesantă. Și să nu uităm că acești consilieri speciali mai au și o activitate în sectorul privat. Uh, și tocmai de aceea ar trebui să fie evaluate și eventualele conflicte de interese. Deci eu cred că controlul nu ar trebui să se rezume la activitatea acestor consilieri în sânul Comisiei Europene, pentru că respectivele persoane, până la urmă, după cum spuneau, au și o activitate în domeniul privat. Ori datele acestea sunt uh, complet netransparente. Și nu cred că ar trebui să lăsăm lucrurile așa. Acestea fiind spuse, Permiteți-mi să-i mulțumesc din nou raportorului și comisiei pentru că a cheltuit uh, rațional majoritatea fondurilor. Mai există doi colegi pe listă. În, primul este domnul Pirinski. Thank you, Madam Chair. <clears throat> I was... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau și eu să îl felicit pe domnul Zeller pentru acest uh, raport complet și foarte aprofundat. Cred că are dreptate um, reexaminează cu temeinicie experiența anului 2016. În esență, cred că trebuie să ne întrebăm ce învățăminte putem trage din experiența anului 2016. Sunt de acord cu optica dumnealui pe care am menționat-o în prezentare faptul că s-au um, făcut uh, plăți din uh, fondurile de coeziune, atrăgând atenția asupra întârzierilor înregistrate. De asemenea, faptul că se vor acumula aceste um, angajamente neplătite la sfârșitul perioadei programare. Și, doamnă președinte, cred că acum este momentul când trebuie să ne concentrăm uh, pe această serie complexă de probleme, pentru că începe perioada activă a următoarei, perioada de programare. Comisarul și uh, întregul personal al comisiei se ocupă de uh, acest subiect și, în esență, aș vrea să ridic în discuție următoarea problemă. La începutul acestei perioade, poziția Comisiei a fost că dorește să asigure proiecte de înaltă calitate, acorduri de parteneriat de calitate. Prin urmare, s-a început acest proces de examinare a proiectelor de um, acorduri de parteneriat, apoi discutarea cu statelor membre, iarăși întoarcerea la Comisia, apoi prezentarea din nou a statelor membre și apoi introducerea condiționalităților exante. ante Înțeleg că trebuie să fim uh, foarte atenți pentru a încerca să asigurăm un echilibru între a ne asigura că ex ante aprobăm proiecte adecvate și necesitatea cheltuirii sumelor la timp și în mod economic, pentru că Asta ne dorim. Și cred, doamnă președinte, că trebuie să privim uh, problema din perspectiva provocării fundamentale cu care ne confruntăm, și anume inegalitățile cu care uh, se uh, confruntă proiectul european, inegalitățile, divergențele care au fost agravate la nivel social cât și la nivel teritorial. Trebuie să ne gândim cum să realizăm un echilibru cum suntem și atenți atunci când uh, facem programarea și aprobăm programele și când obținem uh, și cum obținem efectul dorit cât de curând posibil. Cred că există două abordări posibile. Putem fi foarte precauți la început și după aceea să acționăm. Și mai există o abordare care încearcă să fie cât se poate de temeinică Ehm, pentru o perioadă scurtă de timp la început și după aceea ehm, urmărirea cu mare atenție a evoluției și sancționarea practicilor greșite. Domnule Țeller, cred că în raportul uh, dumneavoastră aveți în general o evaluare pozitivă a exercițiului ex ante. Aș vrea să pun, uh, să pun sub semnul întrebării dacă ar trebui să aprobăm această practică mai degrabă decât să ne întrebăm uh, dacă analiza exante este uh, bună așa cum a fost ea făcută până acum, dacă trebuie să continuăm cu ea. Mulțumesc uh, foarte mult și sper că vom avea un rezultat al activităților noastre în această dimineață la acest exercițiu de descărcare de gestiune. Mulțumesc, m-am pus și eu pe lista vorbitorilor și aș vrea să vă spun în primul rând că sunt recunoscătoare pentru faptul că raportul acesta acoperă de fapt destul de complet activitatea noastră, tot cu ceea ce ne-am ocupat anul acesta, dar și misiunile pe care le-am întreprins, misiuni importante în Polonia, în Ungaria, de exemplu. Și Grecia este acoperită, mi se pare foarte important. Vreau să folosesc ocazia de asemenea să spun câteva lucruri despre Grecia. Am fost săptămâna trecută acolo cu delegația și ceea ce am văzut la cele 181 de proiecte prioritare care sunt finanțate de fondurile structurale este deja un mare succes clar pentru Uniunea Europeană. Avem foarte multe proiecte care sunt deja realizate și care cu siguranță vor uh, aduce Grecia cu un pas înainte. Ne bucurăm foarte mult. Ne-am ocupat și de problema cadastrului și mai așteptăm uh, aici câteva informații. Trebuie să avem grijă ca și ultimele schimbări să nu se, um, să aibă o repercursiune negativă asupra uh, acestor uh, procese, pentru ca să nu trebuiască să candideze din nou toți colaboratorii, de exemplu, în acel oficiu. Mi se pare foarte important, așadar, să transmitem tuturor participanților că acesta este un proiect cheie pentru Grecia și pentru Uniunea Europeană și că așteptăm o finalizare a proiectului în 2020. Eu cred că depinde credibilitatea întregului proces de acest termen. Însă, pe total, avem o impresie pozitivă despre ceea ce se întâmplă acolo. Avem uh, manageri de proiect foarte implicați la fața locului și am avut impresia și că blocajele și problemele pe care le-am uh, văzut la punerea în aplicare a deciziilor în uh, legătură cu naționalizarea unor terenuri, de exemplu, și denaționalizări, uh, au fost uh, au fost, realiz- au fost rezolvate și au fost uh, acompaniate bine de către instituții pentru ca să aducă Grecia înapoi pe linia de plutire. Mi se pare într-adevăr o un progres foarte important. Comisia ar face bine și să-l transmită tuturor opiniei publice. Și altceva, domnul Țeller spune că trebuie să scurtăm procesul de descărcare. Așa este. Împreună cu vice vice-directoarea generală pentru buget și, pentru direcția, și cu direcția generală încercăm să scurtăm acest proces. Pentru că mă gândesc, de exemplu, că unele firme foarte mari au Um, obligația de a își depune bugetul a trei luni după activitate, după finalizarea activității și după exercițiul financiar și noi avem nevoie de șase luni, cred că nu este justificat. Suntem gata să ne prelucrăm această procedură și suntem gata să o modificăm, să o simplificăm mai precis. Mai am o altă întrebare despre proiectul de raport pe care îl susțin uh, în legătură cu ecologizarea și cu tinerii fermieri. Aici, întrebarea care se pune este dacă aici și Curtea de Conturi a pus la, a scos la iveală anumite o gestiune eronată a fondurilor. Întrebarea este dacă ar trebui totuși să schimbăm ceva sau uh, să continuăm cu această politică de ajutorare, uh, pentru că multul aduce mult, ca să zic așa, dar nu cred că întotdeauna se poate aplica acest principiu. E vorba de sume foarte mari și plecăm de la premiza că ne va spune ceva Comisia despre scrisoarea pe care domnul Seller și cu mine v-am trimis-o despre sugestiile pe care le-am făcut pentru ca să, ca să reacționeze Comisia. Domnule comisar, mulțumesc că ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru colaborarea cu colegii mei, comisari, pe care ați avut-o deja în procesul descărcării bugetare și mulțumesc foarte mult și pentru sugestiile constructive și așteptările dumneavoastră constructive pe care le-am auzit azi de la domnul raportor Țeler și de la colegii dumnealui în această ședință. Noi am salutat dacă procedura de descărcare ar putea să fie um, mai rapidă, dacă ar putea să se facă mai devreme și dacă am ajunge la un rezultat mai rapid. Dacă dumneavoastră așteptați să accelerăm procesul și să-l intensificăm, atunci noi suntem gata să o facem. E valabil pentru colegii mei, dar și pentru serviciile care, uh, cu care lucrez și pentru mine. În această zi, la, la prânz, după ce sunt aici la dumneavoastră în comisie, mă duc să mă întâlnesc uh, la Consiliu pentru ca să discutăm despre descărcarea 2016 uh, cu reprezentanții Consiliului. În Parlament există două uh, Uh, comisii care sunt specializate pe descărcare și pe control bugetar. Iar în Consiliu nu există decât un singur Consiliu care se ocupă de politica bugetară, de politica de descărcare bugetară, dar și de politica monetară, de politica financiară și, de fapt, de chestiuni generale uh, legate de subiecte similare. Descărcarea nu este întotdeauna în uh, centrul atenției așa cum este la dumneavoastră în această comisie parlamentară. Așadar, în septembrie, octombrie, noiembrie 2017, dumneavoastră ați fost deja în măsură să puteți um, pune în aplicare deja descărcarea pentru însă acolo se discută proiectul de buget pentru 2018 sau ieri ieri când a fost ales noul președinte al BCE am avut acest subiect pe, pe ordinea de zi uh, care ne-a preocupat foarte mult. Și deci trebuie să discutăm cu secretariatul pentru ca să vedem cum putem, fără să încărcăm prea mult Consiliul, să schimbăm calendarul nostru. Pentru că, de fapt, la sfârșitul anului respectiv ar trebui să terminăm descărcarea pentru anul N-1, ci n-ar trebui să intrăm în anul următor deja. Sunt de acord. Uh, am uh, avut câteodată dubii dacă e vorba de 2014, 15 sau 16 și uh, trebuie spus și că um, din uh, experiența națională toată lumea e obișnuită totuși cu o descărcare mai rapidă și noi suntem gata să accelerăm procedura. În legătură cu acordarea fondurilor, ați vorbit tot de calendar, să vă spun foarte concret. De fapt, ar fi logic ca această comisie să stabilească să nu mai uh, aibă de-a face cu uh, cadrul financiar 2018-2021. Există alegeri în 2019, uh, va avea loc o nouă comisie și după aceea ea se ocupă de subiectul acesta. În cazul cel mai... acesta ar fi unul din scenarii. Dacă însă comisia nouă vine în 2019 cu minim 20 de comisari care necesită timp pentru ca să se obișnuiască cu procedurile, niciodată nu va putea fi înaintat acest proiect înainte de 2020, ceea ce înseamnă că nu înainte de 2021 2022 uh, chiar vom avea un nou cadru și deci nouă ne spun fermierii și uh, partenerii noștri și primarii în toate programele că au nevoie de mai multă claritate. Iată de ce eu pe 2 mai vom avea o, uh, o propunere de CFM pentru, din partea comisiei noastre și partenerii noștri așteaptă ca Parlamentul European să încerce, și vă mulțumesc pentru că ați avut inițiativa, să adopte cât mai repede cadrul uh, bugetar împreună cu, cu Consiliul. Apoi, pe, uh, joi, vineri se întâlnesc șefii de stat și de guverne aici, în care avem de gând să acordăm CFM-ului o prioritate absolută. Dar acum va depinde de faptul dacă um, șefii de stat și de guverne sunt gata să acorde această prioritate CFM-ului în 2018. Întrebarea e cum ieșim din uh, acest corset al lui 1,0 din uh, produsul național brut care ne este impus. Pentru că altfel, fără acest 1,0, nu ne putem îndeplini sarcinile. Dumneavoastră veniți cu toții de pe listele naționale din statele membre. Încă nu avem o listă transnațională. Dumneavoastră sunteți aleși pe liste naționale și pot să vă spun că dacă uh, avem acest corset de 1,0, cine dorește să-l mai strângă și mai tare, e o mare problemă. Sunt foarte bucuros că sunt două rapoarte pe rol uh, care vor fi dezbătute martie la Strasbourg despre 1,3 sau 1,1x dar pot să vă spun că este sarcina noastră comună și a dumneavoastră și a noastră, pentru că dumneavoastră, de exemplu, veniți din Austria, unii dintre dumneavoastră, din Olanda, din Suedia, din Finlanda, din Danemarca, din Germania. Este sarcina noastră să le arătăm statelor membre că cu un corset strâns de 1,0 vom avea o bătălie dură între coeziune și fonduri pentru migrație, între politică mm, agricolă și altele. Deci eu cred că vom avea nevoie de un cadru financiar de șapte ani pe care îl vom propune și vă amintesc că vom avea, deci, această propunere de cadru financiar pe șapte ani. Mă bucur că dom- doamna Tomaș și domnul Olbricht au aceeași recomandare față de Parlament, un uh, cadru financiar uh, de șapte ani care poate prin acest Parlament și colaborarea sa cu Consiliul înainte să intre în campanie electorală să poată să-l adopte și să-l negocieze întâi, bineînțeles. Dacă există bunăvoință din partea amândurora, eu zic că acest lucru va fi posibil. Iar la președinții de grup și la președintele Tajani calendarul va ajunge la timp, va fi dezbătut și cred că de mai până în februarie anul viitor avem șanse ca el să parcurgă un drum rapid. Iar apoi dezbaterile din comisiile de specialitate ar fi bine să um, se numească raportorii cât mai repede. Iar legile noastre tehnice trebuie să urmeze și ele, pentru că dacă pe 2 mai avem CFM-ul și la 4-5 săptămâni după aceea se poate începe munca, atunci înseamnă că am începe mult mai repede, înainte de pauza parlamentară de vară, cu munca efectivă. și după aceea pe 5 ani sau 5 plus 5. Este clar că coerența uh, va ține de respectarea acestui calendar. Dacă Parlamentul va fi ales în mai 2024 și Comisia intră în funcție în mai 2024, atunci Comisia nouă are nevoie din nou de un an pentru ca să elaboreze și să dezbată un nou uh, cadru financiar atunci Comisia post-2024 va ieși de-abia în 2025 cu aceste propuneri. Și dumneavoastră, deci, trebuie să ne eliberați de uh, obligația de a veni cu trei ani înainte. Uh, asta este Parlamentul care ne-a cerut așa ceva. Este dreptul nostru, de exemplu, ca la sfârșitul 2017 să propunem cadrul pentru 2020 cu trei ani în, înainte nu cunosc așa o, o prevedere la nivel național deloc. Deci noastră ar trebui de fapt să ne permiteți ca să propunem uh, numai cu 2 ani înainte acest cadru și din nou aici să se aplice regula N plus 2 pentru că uh, Uh, dar aceasta ar presupune că Parlamentul să permită Comisiei ca cu doi ani înainte de începerea uh, CFM-ului să propună CFM-ul. Atunci am ajunge la ideea că Parlamentul din 2026 și 2027 ar putea să prezinte CFM-ul pentru 2028-2032 sau, uh, și că poate deja să-l dezbată. Dar atunci avem doar o concurență parțială cumva, pentru că Parlamentul își stabilește bugetul pentru 2028 și pentru 2029 până la alegerile din mai. Deci ați atinge astfel un an și jumătate de suprapunere între această comisie, acest Parlament și CFM un, un an și jumătate se pot atinge. Zero ani însă vor fi acum, pentru că deci fermierii, cercetătorii, toți primarii, comunele vor fi iar dezamăgiți pentru că de-abia în decembrie 2000 2020, am avea un nou CFM și astfel 2021 și 2022 vor fi compromiși din cauza numirii uh, întregului personal, în, a autorităților și la nivel european și atunci se va pierde timpul pentru investițiile europene. Eu, cel puțin, primesc uh, la mine, de exemplu, cinci comunități de cercetori, de la asociațiile de fermieri, de la bănci structurale. Săptămâna trecută, m-am uh, întâlnit cu cele 25 de bănci structurale, KfW și cele care sunt prezente în landurile Germaniei și toți mi-au spus, haideți, vă rog să adoptați în februarie-martie anul viitor CFM-ul, pentru că numai atunci suntem gata pentru pregătirea bugetară 2021. Numai așa avem destul timp. Vreau doar să vă transmit, uh, să vă transmit acest mesaj așa cum mi-a fost transmis, pentru că nu va exista niciodată un CFM în care Parlamentul și Comisia vor putea să își transmită cu adevărat uh, întreaga informație la timp. Dacă avem șapte ani de dezbateri înainte de alegerile europene, în interesul partenerilor, trebuie să accelerăm procesul. Ați vorbit și despre tema migrației și vă mulțumesc foarte mult pentru că este o prioritate. Într-adevăr, migrația nu exista în această dimensiune în 2011, 2012 și 2013 și nu era răspundere europeană. Dar acum migrația este noua răspundere europeană și de aceea la următorul CFM trebuie să stabilim bugetul foarte clar și să îl prioritizăm în mod foarte clar și organizat. Printr-o relocare și printr-o flexibilitate în uh, fonduri, am reușit să activăm anul acesta mai multe fonduri. Deci, o linie bugetară pentru migrație, o clară dotare a acestei linii bugetare cu o plus valoare europeană clară în domeniul migrației, dar și cu fonduri, cu acorduri uh, Turcia-UE, care sunt acorduri cu țări terțe. Trebuie să le încheiem pentru ca să combatem cauzele migrației la origini. În general, uh, suntem oricum recunoscători curții de conturi care pentru prima dată a dat o rezervă, uh, o sentință cu rezervă și nu uh, cu respingere, marja de eroare fiind de 3,8% în anul 2015 și 3,1% în anul 2016, deci o doua, a doua, al doilea progres pe care clar trebuie să-l notăm. Aceasta și la statele membre care uh, și uh, în cadrul gestiunii partajate au reușit să facă acest progres. Se poate da, explica progresul acesta prin um, propunerile dumneavoastră constructive și prin faptul că noi am ținut cont de ele și le-am um, introdus în sistemul nostru, ceea ce se poate continua și între Comisia de Control Bugetar, Curtea de Conturi, Comisie și Consiliu și în următorii ani și va rămâne răspunderea noastră. Din greșelile făcute, din experiențele noastre, trebuie să învățăm, spun acest lucru absolut convins. Va trebui mereu să alegem între simplificare și rată de o eroare și vom avea tot timpul o cumva o separare între aceste uh, două. Dacă pentru fiecare fermier am avea un oficiu, ar fi clar că ecologizarea n-ar fi o problemă, nu s-ar întâmpla greșeli la cererea de proiecte. Dar dacă din, în spatele fiecărui acestui uh, angajat mai avem și un control din partea Parlamentului, sigur că e foarte bine. Avem costuri foarte mari de control, dar programele de finanțare trebuie întotdeauna să găsească un echilibru între un control extins pe de-o parte, și o birocrație limitată și costuri uh, limitate de administrative pe de alta. Președintele Curții de Conturi de la Luxemburg, pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, care a fost un deputat al Parlamentului European uh, până de curând, are o altă filozofie în ceea ce privește Curtea de Conturi și a introdus această schimbare în gândirea Curții. Eu consider că filozofia sa este foarte bună. Ea a primit și anumite critici, adevărat, dar eu zic că merită pe total susținută și uh, mă bucur că dumneavoastră faceți acest lucru. Suntem întrebați tot timpul ce este viitorul Europei, care este și care sunt uh, finanțele prevăzute. Procesul cărții albe, documentele de reflecție au fost deja elaborate de către, comisiei, pentru, de către comisie pentru a putea lansa o dezbatere foarte largă. Iar discursul despre starea Uniunii a domnului Juncker din septembrie anul trecut a dat deja o perspectivă despre direcția în care o ia Europa. În următorii ani va trebui să găsim o balanță între activitățile tradiționale și noile provocări. În tratat scrie că coeziunea și politica comunitară agrară sunt obligații ale uh, Uniunii Europene. Acestea sunt înscrise în dreptul primar. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că există și noi sarcini în legătură cu migrația, cu um, cercetarea pentru apărare, pentru combaterea terorismului, securitate, controlul la frontiere, control vamal, toate acestea trebuie să fie abordate eficient și trebuie să fie finanțate european cât mai eficient. Iar uh, intenția mea ar fi să nu intrăm într-un conflict între coeziune și agrar și noile uh, provocări. Trebuie să găsim o, un echilibru între cele două laturi. Dacă vreți să știți care este viziunea mea pentru următoarele exerciții bugetare, eu aș vrea să numesc patru obiective principale, așa numitele guiding principles. În primul rând, o putere economică și competitivitate. Cine este însă puternic, trebuie să fie și solidar. De aceea, punctul 2 este solidaritatea. Cine este puternic trebuie să fie și durabil. Deci pe obiectivul 3, durabilitatea. Și a patra temă este securitatea. Cred că dacă ne uităm și transpartinic în Parlament, cu putere economică, solidaritate, durabilitate, dar și securitate, putem să avem și securitate internă și externă. Avem astfel patru principii de bază care sunt Uh, valabile pentru majoritatea celor 500 de milioane de cetățeni care trăiesc în Uniunea Europeană și cred că pentru toți sunt subiecte de interes. După cum a făcut-o și Comisia pentru Bugete din Parlamentul European, dumneavoastră ați notat o pornire târzie a programelor noastre de coeziune și ați criticat acest lucru. Și eu critic pornirea târzie. Dar văd trei explicații pentru acest fenomen. În primul rând, N plus 3 regula N plus 3 uh, arată că statele membre nu sunt uh, deloc în grabă. În anii 2014, 2015, 2016 au vrut în primul rând să recupereze fonduri care erau prevăzute din 2007 până în 2013 pentru ele. Abia în 2017, după ce s-a terminat perioada N plus 3, au început să se ocupe uh, mai mult de absorpția de fonduri din actualul CFM. Am făcut foarte multe. Am numit uh, reprezentanții unor uh, autorități, um, am motivat statele membre, i-am stimulat pentru ca până în 2019, 2020 și 2021 să nu mai ajungem din nou la o um, gestiune care a dus în 2013-2014 la o problemă în Parlament, prea multe facturi, prea multe plăți întârziate care au dus la întârzieri la rândul lor. De aceea, pentru mine, regula N plus 2 este mult mai bună. Eu aș vrea ca în următorul uh, cadru financiar să, bugetar, pardon, să am uh, N plus 2 regulă și nu N plus 3. Iar calitatea datelor, calitatea datelor permanente a fost de asemenea și ea pusă la îndoială. Trebuie să vă spun că uh, pentru bugetul 2017 avem un raport extins despre calitatea și proveniența datelor noastre și pe care îl vom prezenta acest raport în Parlament. Vom arăta acolo care sunt sursele datelor noastre și cum evaluăm calitatea datelor în statele membre sau în regiuni. Pot să vă spun cu oarecare mândrie că un raport recent al OECD, care a fost prezentat, ne-a acordat o calitate deosebită a execuției bugetare și a datelor noastre bugetare. OECD-ul, care are sediul la Paris, face o evaluare de ani de zile despre execuția bugetară, despre controlul bugetar și despre uh, finalizarea conturilor și contabilitate cu toate statele membre și cu Uniunea Europeană. Este totuși uh, foarte important, e de remarcabil să vedem că și Uniunea Europeană a reușit să gestioneze bugetul mai bine decât Germania, Franța sau alte țări din afara Uniunii Europene care sunt membre OECD. Și poate că ar trebui ca și în acest Parlament odată să-l invităm pe generalul, secretarul general al OECD-ului pentru ca să vedem că nu numai că suntem foarte buni, dar suntem uh, chiar mult mai buni decât mulți alți competitori care, de asemenea, fac parte din lumea democratică occidentală, care au guverne parlamentare, în același timp cu control parlamentar și la care gestiunea bugetară nu este atât de bine condusă și atât de bine executată ca în acest uh, Parlament și ca în Comisie. Cele acele 6% de taxe um, limitate. Cred că pentru următorul CFM trebuie să discutăm care este rolul pe care îl joacă Beiul pentru noi și cu noi. Și în Parlament părerile sunt destul de împărțite. BEI BEI-ul are E în numele său, este Banca Europeană de Investiții, deci este în primul rând partenerul nostru. Este susținută de 28, în curând 27 de state membre. Deci sarcina sa este clar uh, acoperită de uh, sarcini europene. Însă um, există acționari în BEI care sunt statele membre, care nu sunt deci Uniunea Europeană. Trebuie totuși să acceptăm acest, acest bemol momentan. Însă noi, ca și comisie, nu avem niciun drept să fim acționari pe undeva. Eu, acum un an, de exemplu, în funcția mea veche de comisar, când am decis ca Euronews-ul să primească 25 de milioane pe an, ne-am gândit dacă n-ar fi bine să intrăm ca acționari la Euronews după ce uh, un investitor care trăiește, era nevoie de un investitor de la Londra, de la Cairo. Eu am aflat atunci că nu avem voie noi ca Uniunea Europeană să fim acționari într-o astfel de construcție. Poate că pentru comisia viitoare ar trebui să ne gândim dacă n-am putea să oferim același privilegiu ca pentru guverne, să avem uh, privilegiu de a fi acționari așa cum este și guvernul german la Deutsche Bahn, uh, societatea pe acțiuni, sau fr- guvernul francez la societatea franceză de căi ferate. Pentru că altfel suntem fără putere și ne plimbăm uh, fără să putem face mare lucru. 6% nu este un procent greșit. La linia, la rubrica 5, unde finanțăm, de exemplu, clădirile, și acolo avem o depășire a 6% din uh, buget. Alte bănci de pe piață ar putea să accepte și o sumă mai mare, însă putem verifica dacă 6% la riscuri foarte mici nu este de fapt o sumă foarte mare, până la urmă, cu care apoi se pot face chiar profituri și nu numai acoperi costurile. Dar, și aici vreau să ajung la o temă mai interesantă, granturile pierdute, împrumuturile împrumuturile și instrumentele financiare, toate acestea sunt uh, puncte importante pe care trebuie să le legăm în discuția de CFM. Care este proiectul care se poate acoperi numai cu lonuri, cu granturi și unde pot fi acordate garanții, unde pot fi aplicate noi instrumente financiare, fie singure, fie ca și completare la un pachet, pentru ca să poată să ducă la realizarea proiectelor pentru că acum am avut deja experiențe cu planul Juncker. Eu zic că aici avem așadar o necesitate de dezbatere, o decizie care urmează să fie luată despre următorul CFM și cred că se impune să facem acest lucru. Pot să vă spun și că la comisarii dinaintea mea, când devin după aceea consultanța ai comisiei, trebuie să respecte etica, trebuie să nu contravină principiului conflictelor de interese și trebuie să respecte celelalte prevederi. Iar uh, acum suntem destul de rezervați în ceea ce privește implicarea foștilor comisari. Fiind dat că acesta este numai o activitate, uh, să spunem, punctuală, nu putem să-l împiedicăm pe un comisar să se implice în piața privată, pe piața privată în economie. Acum am uh, prelungit perioada de răcire, așa zisă, de cooling off, în care comisarii nu au voie să ia uh, sau ocupe nicio funcție, trei ani, de exemplu, pentru președintele comisiei. Nu cunosc așa o regulă la guvernele naționale, iar de la deputați nici atât. Nici uh, în Parlament nu se aplică așa ceva. Trei ani de cooling off, poate la președintele Juncker, care vrea să-și scrie memoriile, poate e un lucru bun, dar în trei ani uh, nu veți găsi niciodată ca președinte uh, a comisiei o femeie de 40 de ani, care ce face după aceea la 45 de ani, n-are voie să facă trei ani nimic, nu? Nu trebuie să exagerăm până la urmă. Trebuie să ne gândim că am vrea poate să avem și uh, posturi care să fie atractive pentru oameni de știință, mai ales în comisie pentru academicieni, așadar trebuie să ne gândim ce facem. Altfel nu o să-i avem decât pe cei de 62 de ani cu, cu părul alb, care a trecut deja prin viață, care conduce 5 ani în comisia și după aceea se duce la ospiciu sau la, la căminul de bătrâni după ce și-a rămas bun de la toată lumea. Deci, haideți, vă rog, să verificăm ce vrem chiar de la noi, dacă vrem să impunem aceasta altcuiva. Și un deputat ajunge mereu în Parlament. Dacă dumneavoastră, de exemplu, la nouă spuneți sunt deputat, imediat uh, mergeți uh, la comisie, vi se dă imediat, uh, primiți o cafea la nouă și la ora 4 vă dau și eu un pahar de vin. În schimb, eu, ca și comisar, vin aici la Strasbourg și nu intru, sau, aici, sau la Strasbourg sau aici și nu intru cu badge meu. Trebuie să mă duc să mă identific, toți colaboratorii sunt controlați, scanați, sunt verificate gențile, dacă nu avem bombe eventual pe care le aducem în Parlament. Deci eu, sincer, între Parlament și Berlemont, eu aș zice că ar trebui să existe o recunoaștere a accesului reciproc și pentru deputați în Berlemont, dar și pentru comisari aici și la Strasbourg. O cale cu două sensuri, zic eu, că ar fi mai bună pentru instituțiile noastre europene. Cam atât. Mulțumesc! Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule comisar. Ne bucurăm că aveți acest entuziasm de a veni la Parlament în mod periodic. O să încercăm să vă facem rost de o legitimație care să vă permită accesul mai ușor. Doamna Gres a uh, părăsit uh, sala pentru puțin timp, o să o înlocuiesc puțin. Mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, răspunsurile dumneavoastră complete în legătură cu descărcarea de gestiune. Așteptăm cu nerăbdare noul cadru financiar multianual. Ne rămâne la dispoziție ceva timp, deci putem să mai avem câteva întrebări. Doamna Iala Sender va începe lista vorbitorilor. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Da, trebuie să îi adresez uh, domnului comisar Oettinger scuzele mele. E adevărat că avem uh, o grămadă de amendamente legate de pachetul drumuri. Îmi pare rău că nu am putut fi prezentă la prezentarea dumnealui. Dar uh, întotdeauna discursurile domnului Oettinger ne fac să reflectăm uh, și să îi sărbătorim uh, simțul umorului care împrospătează atmosfera în comisia noastră. Noi suntem mai degrabă cei care dau cu băta, nu dintre cei care fac glumițe. Întotdeauna îi spun domnului Gresle, Inge, trebuie să ne mai reinventăm și noi, să fim mai uh, amuzanți și înainte de ora 5, uh, când putem să ne gândim la un pahar de vin. Vrem uh, să avem uh, la un cadru financiar multianual care să aibă măcar 1,3% în plus Politica agricolă comună și coeziunea sunt politici europene care contează pentru Europa, însă având în vedere noile sarcini care ne revin, trebuie să asigurăm și un echilibru. Și de asemenea este nevoie să găsim o formulă care să fie solidară și în același timp bineînțeleasă, pentru că cred că în ultimii uh, ani, uh, ca urmare a crizei prin care am trecut, uh, au apărut probleme uh, Uh, care consideră bugetul Uniunii Europene ca un fel de țap ispășitor. Vedeți uh, ce dezbateri se poartă, um, având în vedere următorul CFM. Uh, neîncrederea este tot mai mare, pentru că distribuirea teritorială este greșită. Proasta dispoziție teritorială, îi se spune. Deciziile legate de distribuirea fondurilor sunt uh, momentul critic, momentul în care fiecare își taie partea leului. Senzația uh, este neplăcută și bugetul european pare a fi un fel de ostatec, um, o monedă de schimb pentru alte decizii care se iau la nivel politic în funcție de uh, Um, de cum se comportă partea cealaltă a negocierilor și aceste fonduri sunt fie premiu, fie pedeapsă. Bugetul european pe care noi ni-l alocăm este um, stabilit pentru sarcinile pe care tot noi împreună ni le-am stabilit. Nu e bine să folosim fondurile pentru uh, a pedepsi uh, declarațiile populiste sau altfel de decizii. Nu cred că trebuie să facem din fonduri ostatici și nu cred că trebuie să le folosim ca monedă de schimb pentru a uh, constrânge luarea anumitor decizii politice. Nu e bine să spunem, îi tăiem fondurile Poloniei dacă nu face așa și pe dincolo. Cred că acest lucru ar avea un impact negativ asupra Uniunii Europene. Putem să ne mai gândim la un lucru, ne putem gândi la un fel de licitație, deși poate nici mai bun termen. Să zicem un concurs, uh, uh, precum uh, proiectele H2020, în noaptea în care se împarte prada, ca să zicem așa, putem să recompensăm măcar proiectele cele mai bune. Pentru că proiectele care au cea mai mare valoare adăugată europeană eh, nu sunt bine distribuite la nivel european eh, în ceea ce privește finanțarea. Deci trebuie să vedem dacă vrem să direcționăm bugetul mai degrabă către valo- proiectele cu mare valoare adăugată, și dacă ne bazăm uh, pe calitate ca axă de luarea deciziilor, ar trebui să avem în vedere și o formulă de reechilibrare a distribuirii uh, teritoriale, pentru că cred că aici într-adevăr există probleme și ar trebui să schimbăm puțin lucrurile. Și mai există uh, o problemă de coerență. Dumneavoastră vă ocupați de buget, dar domnul Catainen se ocupă de aplicarea macroeconomică. Eu uh, am constatat cu mare disperare că făcând uh, în regiunea mea propagandă a fondurilor europene, um, consilierul uh, de la fisc din regiunea mea spunea, stai puțin că astea sunt de fapt, astea reprezintă de fapt cheltuieli pentru noi. Avem uh, situații complicate pentru că nu se pupă optica regională cu cea macroregională. Cred că în noul CFM ar trebui să fim mai coerenți. Dacă programele beneficiază de cofinanțare, ar trebui să ne asigurăm că această cofinanțare nu presupune, din punctul de vedere al domnului Katainen, o cheltuială uh, nemăsurată care să facă mai mult rău decât bine. Deci ar trebui să încercăm să asigurăm o coerență uh, o consecvență atunci când cofinanțăm proiectele europene, cofinanțarea este de dorit, e bună, e un mod în care coresponsabilizăm statele membre, chiar dacă se fac uh, și greșeli. Dar totuși, uh, suntem cu toții partea Uniunii Europene, dar e important ca, pe de altă parte, să nu punem statele membre în imposibilitatea de a uh, Uh, pună în aplicare proiectele. Nu dorim ca ele să întârzie prea mult sau să se anuleze sau ca fondurile să trebuiască să fie returnate. Acest lucru generează foarte multe probleme. Cred că mai devreme sau mai târziu va trebui să găsim o, formal, o formulă prin care cofinanțarea să nu fie penalizată de partea macroeconomică de care este responsabil domnul Catainen. De aceea mi-ar plăcea să facem eforturi în dezbaterile următoare pentru a rezolva această problemă. În ceea ce este uh, rolul BEI, aveți dreptate. Trebuie să găsim o formulă prin care Uniunea Europeană să aibă o pondere mai mare în controlul uh, uh fondurilor în momentul în care acestea ajung la BEI. Să găsim o formulă uh, prin care BEI nu ar avea o, um, um, competențe opace în care um, regulile europene și bugetul european care respectă niște reguli europene și în momentul în care ajunge la BEI nu se mai supune acelor reguli europene, pentru că BEI uh, funcționează pe baza unei abordări complet diferite și statele membre, noi suntem uh, foarte conservatori și foarte concentrați pe partea uh, bancară. Um, economia viitorului, ni se tot aruncă în față, este că um, mai multe autorități uh, economice, mai multe bănci europene um, nu au capacitatea de a ajuta startup-urile și domeniile care sunt expuse riscului tinerii care uh, operează în aceste uh, noi domenii merg în Statele Unite ca să găsească finanțarea acolo. Ar trebui să avem și noi bănci care să fie în stare capabile să-și uh, asume riscuri în mod proactiv și mai pregătit pentru viitor. Aș vrea să văd uh, ce credeți dumneavoastră? Cum uh, putem uh, să dăm bei și acest nou rol? Cum putem să ne asigurăm că noile situații economice și vi- economia viitorului vor um, avea, um, vor găsi soluție uh, în politici noi, nu doar în politici tradiționale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Văd că nu indică nimeni altcineva dorința de a interveni. O să iau și eu cuvântul. Și eu, domnule comisar, râd tot timpul și să știți că zâmbesc în ciuda Brexitului. Ați vorbit mult despre acest lucru uh, în trecut, am discutat, dar în această dimineață nu am făcut-o și mă bucur că nu am făcut-o, pentru că e un subiect trist. Uh, ați spus uh, în trecut că uh, între 13 uh, și 15 miliarde de euro ar lipsi uh, ca urmare a Brexitului din um, bugetul european, pentru că încă nu știm ce dorește uh, guvernul britanic, însă este confuz, nu se știe dacă doresc un Brexit dur, dacă vor pur și simplu să iasă din afacere sau dacă vor să continue în piața unică și să continue să facă contribuții la bugetul european. Va trebui ca bugetul, ca guvernul Regatului Unit să ia o decizie cât mai curând în binele tuturor. Este posibil ca până la anul viitor, când uh, părăsește Uniunea Europeană, Regatul Unit să se bucure de fonduri europene, de coeziune, agricole și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb, domnule comisar, dacă vă veți uh, asigura că fondurile acestea sunt monitorizate anul viitor și după acest termen, pentru că nu vrem să alunece sub radar fondurile europene care sunt direcționate către Regatul Unit. Ele ar trebui să fie uh, în continuare supuse controlelor europene. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mai întâi de toate vreau să spun că în urma unor uh, sau în cursul vizitelor pe care le fac în uh, statele membre, la diversele autorități, încerc să înțeleg desideratele fiecărui membru uh, al Uniunii Europene în parte. Și, spre exemplu, săptămâna viitoare voi uh, merge în sensul acesta la Madrid. E foarte interesantă întrebarea aceasta referitoare la instrumentele cu care lucrăm. Într-adevăr, în pregătirea viitorului CFM, purtăm în momentul de față o serie de dezbateri intense cu uh, comisarii, cu directoratele generale, cu directorii directoratelor uh, generale, în încercarea de a afla care sunt uh, instrumentele financiare optime. E clar că sună bine să spui <coughs> vrem să obținem mai mult cu investiții mai mici. Da, nu e ușor de inventat un perpetuum mobile și uh, nu e ușor, prin urmare, de transformat în realitate acest, uh, această, acest principiu. Eu îmi dau seama că multe regiuni, multe state membre au nevoie de finanțările europene care s-au pierdut în trecut. Haideți să ne gândim la un uh, biet uh, fermier dintr-un sat uh, din Alpi. Acesta, acest fermier își poate permite să cumpere pe credit uh, un, un utilaj în cazul în care cadrul financiar multianual prevede niște plăți directe clare în uh, cadrul politicii agrare. Ce e nevoie de claritatea aceasta. Uh, după deci, aceea, da, multe proiecte din zonele rurale au nevoie de finanțare dacă e să fie puse în aplicare. Respectivele proiecte ar depăși uh, de, uh, cu, cu siguranță bugetele regionale și tocmai de aceea e importantă finanțarea europeană și tocmai de aceea coeziunea, politica agrară, uh, Connecting Europe, Orizont 2020 vor va fi importantă și în viitorul CFM. Și vom încerca să alocăm fondurile necesare acestor uh, proiecte. Dar, bineînțeles, fondurile vor fi alocate doar în cazul în care cofinanțarea uh, va fi posibilă. Nu vom uita însă cazurile în care această cofinanțare nu va fi posibilă, dar totuși proiectele sunt esențiale. După aceea, când vine vorba despre uh, plăți directe, în schimbul cofinanțării naționale, ei bine, subiectul acesta uh, va fi tratat în raportul nostru și în viitoarea noastră propunere de CFM. În ceea ce privește coeziunea, consider că cofinanțarea este necesară. De ce? Pentru că prin cofinanțare, regiunea din care provin partenerii dovedește clar că uh, respectivul proiect este de dorit. Uh, prin cofinanțare, uh, regiunea nu se rezumă la absorbi fonduri fără a uh, verifica calitatea unui proiect. Se pune întrebarea dacă ar trebui să se aplice o cofinanțare de 20 sau 30% în Grecia de curând cofinanțarea. Rata de cofinanțare a fost uh, scăzută la și se prea poate ca uh, um, în anii care vor urma procentele de cofinanțare anterioare să fie din nou aplicabile. Avem deja o experiență de 2-3 ani cu planul Juncker. Acest plan uh, va, uh, va dura până, încă, până în următorul dece, deceniu. Și aici va trebui să verificăm uh, finanțarea. Niciun proiect nu este suficient de bun pentru a uh, nu necesita o evaluare, respectiv o optimizare. După aceea, uh, granturile, împrumuturile, garanțiile și celelalte instrumente financiare. Ei, din punctul meu de vedere, Granturile sunt în continuare cea mai importantă formă de promovare sau de finanțare a proiectelor. Garanțiile și împrumuturile complementează de cele mai multe ori, uneori doar înlocuiesc granturile. Uh, doamnă eurodeputat, ați vorbit despre start-up-urile și despre ajutorarea acestora. Eu cred că startup-urile intră în sfera de aplicare a Orizont 2020, în primul rând. În al doilea rând, avem Cosme, care are uh, și el un palier uh, menit a sprijini noile companii. Deci, din punctul meu de vedere, startup-urile sunt uh, parteneri în uh, bugetul Uniunii Europene și doar uh, tangențial parteneri în contextul planului Juncker. E clar că când vine vorba despre uh, startup-uri, suntem într-o concurență clară cu Silicon Valley, cu Tel Aviv, cu Seul și tocmai în aceste startup-uri sunt absolut esențiale în domeniul digital. deocamdată pentru startup-uri, pentru unicorns și pentru alte forme uh, de antreprenoriat de genul acesta, deocamdată alte regiuni ale lumii sunt mai atrăgătoare. Trebuie să devenim și noi atrăgători. După aceea, Regatul Unit în ceea ce privește bugetul pe 2018, Regatul Unit are aceleași drepturi și obligații ca și până în momentul de față. Din martie 2019 vom intra, sau Regatul Unit va intra într-un fel de perioadă de tranziție, dar uh, fără a-și pierde calitatea de membru uh, sau de, de, de partener al nostru cu drepturi și responsabilități în, ultim, în următorii ani vom pune în aplicare diverse proiecte în Regatul Unit. Dacă s-au încheiat acorduri în 2017-2018, atunci cu siguranță program, uh, uh, respectivul proiect va fi finalizat. Uh, chiar dacă finalizarea va avea loc în 2023, ce știu eu, atâta timp cât se fac plăți de la Uh, Uniunea Europeană, ei bine, respectivele fonduri vor fi evaluate de către Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, dumneavoastră, în calitate de Comisie de, a, pentru Control Bugetar, noi, în calitate de Comisie Europeană, a, uh, Curtea de Conturi, etc., deci noi cu toții vom continua să evaluăm fondurile acordate Regatului Unit a, uh, cu mult după anul 2020. Și eu cred că asta este datoria noastră vis-a-vis -vis de cetățenii europeni, indiferent că trăiesc în, uh, în Londra sau în Bruxelles. În ceea ce privește uh, Brexitul, uh, să știți că președintele Juncker a spus cu câteva săptămâni în urmă că ușile rămân deschise. Greșelile întotdeauna pot fi remediate. Eu asta consider că este singura cale de, de urmat. Chiar dacă a existat un uh, referendum, greșeala poate fi în, uh, uh, poate fi remediată. Dar, bineînțeles, un al doilea referendum rămâne la latitudinea guvernului și a Parlamentului Britanic. Vă mulțumesc pentru ședința de astăzi, rămânem în legătură. Finally, perhaps the, uh... Mulțumesc pentru răspunsuri, domnule comisar. Raportorul va încheia această discuție acum. <coughs> Derek, want... Mulțumesc, Derek. Vreau să-i mulțumesc și eu comisarului Oettinger. Vreau să-i mulțumesc pentru comentarii, pentru maniera în care ne-a prezentat poziția comisiei. Din păcate, iată, sunt obligat să stau cu, cu spatele la dumneavoastră, să știți că nu e o formă de nepolitețe, dar pur și simplu sunt obligat să o fac. După aceea, în, cele, în privința celor uh, spuse, cred că îmi pot uh, reitera sprijinul vis-a-vis -vis de multe dintre propunerile dumneavoastră și o fac și în numele colegilor. În ceea ce privește politica bugetară, ați vorbit despre politica de coeziune, ați vorbit despre N plus 2, N plus 3, dar eu cred că au fost probleme și în ceea ce privește cristalizarea perioadelor de finanțare. Este vorba de, de niște probleme care au dus la terciversarea plăților. Îmi amintesc că temeiul juridic pentru uh, noile perioade de, promovare, de, de finanțare uh, pentru politica de uh, coeziune. Deci discuțiile pe tema aceasta au durat foarte, foarte mult și uh, Decizia finală cu privire la temeiul juridic, îmi amintesc că a putut să fie luată abia la începutul lui 2014 și uh, mult prea târziu, <coughs> deci. După aceea au fost introduse o serie de proceduri uh, novatoare, zice-se, uh, Uh, proceduri care sunau bine pe hârtie, dar până la urmă au dus la tergiversări suplimentare. Un alt element uh, problematic a fost încheierea acelor acorduri între statele membre și Comisia Europeană. Încheierea sau discutarea acestor acorduri de parteneriat a durat patru ani și uh, dacă ne uităm la acordurile de parteneriat în momentul de față, ne dăm seama că nu mai au niciun fel de valoare. Uh, Abia după încheierea acordurilor de parteneriat au putut să fie demarate lucrările la programele operaționale, încă un an întârziere. După ce domnul uh, Pivinski vorbea despre verificarea condi- condiționalităților ex ante. Uh, da, o idee bună în uh, teorie, dar o idee care în practică a dus la o relativ mare povară administrativă. Uh, Cred că ar trebui să reflectăm asupra uh, fiabilității procedurilor propuse în uh, momentul respectiv. Noi să vedem în ce măsură aceste, aceste proceduri și-au uh, atins obiectivele. După aceea, garanțiile, împrumuturile, granturile, etc., toate acestea sunt în continuare o temă de discuție. este, în, trebuie să ne întrebăm în ce măsură granturile sunt uh, neapărat uh, cea mai bună idee. Asta și în contextul politicii de coeziune. După aceea, în ceea ce privește cofinanțarea, da, după cum ați spus dumneavoastră, și acest element este important. După aceea, criteriile de finanțare, să nu uităm uh, că ar trebui să fie coerente cu cadrul privind ajutoarele de stat. Avem nevoie de coerență din punctul acesta de vedere. Ar fi păcat ca prin uh, dispoziții uh, diferite să Uh, punem obstacole în uh, calea realizării ambițiilor noastre. Ar mai exista și un uh, raport suplimentar pe care aș vrea să-l pun în discuție. Este vorba despre raportul care compilează până la urmă rapoartele speciale ale Curții de Conturi. Uh, eu consider uh, că aceste rapoarte speciale au devenit un instrument din ce în ce mai interesant, un instrument care ne permite să evaluăm într-o manieră mai detaliată diversele um, bucățici de politică europeană. Aceste rapoarte speciale au fost incluse, e drept, în raportul privind descărcarea uh, de gestiune, dar mai avem și un uh, raport special dedicat a acestor rapoarte uh, speciale ale Curții de Conturi. Mi-a atras atenția raportul cu privire la ajutorul oferit de Uniunea Europeană Ucrainei. Uh, Curtea de Conturi spune că Uniunea Europeană trebuie să fie mai atentă, trebuie să ceară partenerilor uh, ucrainieni să încerce măcar sau să lupte pentru crearea unui sistem financiar mai solid, un sistem financiar care să nu fie în beneficiu doar al uh, oligarhilor. E important de asemenea ca lupta împotriva corupției să continue în Ucraina. Din păcate, organismele speciale uh, Uh, creată la sugestia Uniunii Europene uh, dură, uh, se descurcă foarte, foarte greu în momentul de față și după aceea trebuie să vedem cum anume putem să-i determinăm pe parten partenerii ucrainieni să-și, controle mai bine, să-și controleze mai bine sistemul bancar. E păcat ca fondurile să se pier- piardă. După aceea, raportul special cu privire la politica privind pescuitul. Am văzut că multe dintre dispozițiile luate la nivel uh, european nu sunt aplicate la nivelul statelor membre. Vedem că multe dintre date sunt uh, cosmetizate sau datele uh, furnizate de către statele membre sunt cosmetizate. De asemenea, fondurile de preaziune pentru, de preaderare, îmi cer scuze, pentru Balcanii Occidentali, din nou uh, prezintă o serie de, de slăbiciuni. Mai avem și raportul cu privire la fondul fiduciar uh, pentru Africa, fondul fiduciar BECU. Intențiile care stau la baza acestui fond uh, fiduciar sunt uh, salutare, bineînțeles, dar în practică ne dăm seama că statele membre Uh, în continuare nu se angajează în măsura în care ar fi trebuit să se angajeze, după aceea plățile din partea terților nu au ajuns și uh, la destinație și de asemenea costurile administrative au uh, depășit orice fel de plafon al raționalului. Iar iată, Curtea de Conturi Uh, ne spune din nou că fondurile acestea ar trebui să respecte obiectivele politicii de dezvoltare. Asta vreau să spun despre rapoartele speciale. Am menționat doar câteva dintre ele. În orice caz, vreau să vă mulțumesc pentru dezbatere. Aștept cu nerăbdare amendamentele depuse de către colegi și uh, după aceea vom ajunge la formula finală a raportului. Sper că îl vom putea promulga în curând. Vă mulțumesc! Okay, uh, Mulțumesc, domnule raportor, pentru că ați încheiat uh, această dezbatere. Încă o dată mulțumim reprezentantului uh, Comisiei pentru că a venit uh, la reuniunea noastră. O să încerc să fac rost de o legitimație pentru a putea intra mai ușor în Parlament când ne vizitați cât de curând. După o pauză de două minute pentru a colegii noștri să poată părăsi sala, vom începe să discutăm înlocuirea parțială a membrilor uh, Curții de Conturi. Okay, colleagues, perhaps we can uh, start again with item. Uh... Dragi colegi, acum uh, reîncepem uh, reuniunea cu punctul 48, înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi. Avem astăzi alături de noi uh, pe candidatul nou minalizat de Belgia, doamna Turtleboom. Mulțumim pentru prezență. Vă voi da cuvântul pentru o prezentare de 5 minute, după care îi voi da cuvântul domnului raportor pentru observații. Aveți uh, cuvânt, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule raportor, onorați deputați, domnilor și domnilor. Îmi face deosebită plăcere și este o adevărată onoare de a veni în fața dumneavoastră în calitate de membru candidat uh, la Curtea de Conturi uh, a Uniunii Europene, nominată de mm, guvernul, nominalizată de Guvernul Federal Belgian. Uh, eu am înțelegere uh, bună a uh, controlului finanțelor publice și uh, cunoștințele mele au fost consolidate în timpul în care, pe care l-am petrecut la universitate ca profesor la Universitatea din Leuven. În plus, aceste cunoștințe au fost puse în aplicare în mod deosebit ca um, ministru deputat adjunct pentru buget în guvernul belgian. Răspunderea de raportare cu privire la utilizarea fondurilor publice au reprezentat una dintre atribuțiile mele principale. Am fost responsabilă pentru redactarea și controlarea bugetelor pe 2014 și 2015, precum și implementarea sistemului european de conturi de către guvernul flamand. În plus, pentru că am fost uh, ministru timp de șase ani în guvernul federal belgian, am uh, elaborat planurile bugetare pentru trei uh, departamente consecutive, azil și migrație, justiție și afaceri interne. Am fost de asemenea responsabilă și am coordonat controlul acestora. În toată această perioadă am optimizat eficiența și performanța, acestea fiind obiectivele mele permanente, care m-au, mi-au permis să cooperez strâns cu mai multe instituții de uh, audit. Printre și cu uh, instituția supremă de audit din Belgia, instituția omologă a Curții Europene de Conturi. De asemenea, a fost membră în Comisia Permanentă pentru Motorizarea Poliției, în Comisia de Analiză a Activităților Serviciilor de Informații și, de asemenea, în cadrul structurilor de siguranță și de uh, informații secrete. Aștept cu nerăbdare să um, lucrez și la nivel european, alături de colegii mei europeni. În timpul celor șase ani pe care am petrecut ca membră a Guvernului Belgian, am fost și membra Consiliului de Justiție și Afaceri Interne, pe care l-am prezidat în 2010. Am participat la mai multe conferințe internaționale și la mai numeroase reuniuni bilaterale cu țări partenere. Această perioadă a fost o provocare, dar și o, o ocazie pentru mine de a-mi consolida cunoștințele uh, și experiența concretă cu afacerile europene. În 2017 am fost uh, selectată la Yale pentru World Fellows Program, unde am avut ocazia de a continua formarea continuă, de a preda pe uh, tema viitorului Uniunii Europene un, studenți veniți din întreaga lume Uh, oameni care în societățile lor au luat inițiative și și-au adus contribuții pozitive. Curtea Europeană de Conturi uh, are rolul de a controla cheltuielile europene și de a evalua dacă instituțiile generează valoare pentru banii uh, contribuabililor care sunt cheltuiți pentru finanțarea lor. Prin Parlamentul European și Comisia Cont, Curtea își asigură uh, răspunderea democratică. Eu mă bucur că am fost nominalizată ca posibil uh, membră a Curții de Conturi și dacă Parlamentul European îmi va acorda sprijinul său, uh, voi asuma această poziție uh, respectând cerințele postului, voi fi complet independentă și voi avea o integritate um, um, de plină, nu voi da curs conflictelor de interese și nu voi accepta instrucțiuni din partea guvernului sau oricărei alt uh, part, oricărei alte părți. Pentru că ECA um, operează precum uh, o curte, voi asigura să respect regulile curților și să asigur și egalitatea de gen. 2017-2018 reprezintă o perioadă esențială pentru Uniunea Europeană și pentru curte. Uh, avem de luat decizii esențiale. Evoluțiile din lume Um, reprezintă o provocare pentru funcționarea Uniunii Europene. Aceste provocări însă pot reprezenta pentru Curtea Europeană de Conturi o bună ocazie. Și folosesc această ocazie uh, pentru a vă spune că dacă voi fi um, numită. Aștept cu interes să abordez aceste provocări, să le transform în oportunități și să fac din mandatul meu un succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu mult interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și bun venit! Dumneavoastră sunteți belgiancă și deci sunteți ex oficiu practic, europeană. Are cuvântul acum raportorul nostru. Vă rog. Domnul Tarant. Mulțumesc, președinte. Sunt onorat și foarte bucuros să fiu raportor pe numirea unui membru a unui uh, nou membru al Curții de Conturi în persoana doamnei Turtelbaum, pentru că cred că, în primul rând, aceasta va îmbunătăți echilibrul de gen în curte și este și un răspuns foarte bun al guvernului belgian față de evenimentele pe care le-am avut în legătură cu candidatul fost din partea Belgiei. Acestea fiind zise, n-am decât o singură întrebare către candidata noastră. Și anume, cineva care a studiat economia și după aceea a și predat economia, eu cred că are o bază bună. Economia europeană este descrisă de multe ori ca fiind cel mai important aspect al Uniunii și cheltuielile trebuie să fie auditate independent, fără să aducă prejudicii statelor membre sau altor oficiali. Întrebarea mea vine așadar din uh, răspunsul scris la întrebările acordate la numărul 13, unde vorbiți și despre situații din țara dumneavoastră, dar uh, și uh, atitudinea față de țări mici, precum Estonia, nu numai Belgia. Întrebarea este, dacă ați afla că o agenție de promovare a întreprinderilor în uh, Estonia primește donații europene și a promovat exporturi de curând în Malaizia, deschizând acolo un birou al unei companii care nu există deloc, ați da descărcarea acestei, acestei instituții sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După cum am spus înainte, independența și imparțialitatea sunt cruciale și trebuie să fie absolut inalienabile pentru oricine care dorește să devină membru în Curtea de Conturi, ceea ce înseamnă că deja prin statutul Curții de Conturi o să tratez orice țară, toate țările la fel, nu voi primi instrucțiuni din partea niciunei țări, nici din partea țării mele și nici uh, din partea altei țări. Dacă există o fraudă sau o neregulă gravă, atunci există o procedură de transfer a informației către OLAF și uh, OLAF-ul poate după aceea să înceapă o investigație în cazul uh, de presupusă fraudă unde cazul va intra în mâinile unui judecător independent. Cred că și țările mici și țările mijlocii, țările din mijlocul Europei sau de la marginea ei, trebuie să fie tratate toate la fel. Unul din principiile cele mai importante de a fi membru al Curții de Conturi Europene este tocmai să poți fi imparțial. Mulțumesc! Trecem la raportorii din umbră. Domnul Ștehovski are cuvântul acum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am aici un dublu rol. În primul rând, aș dori să vă pun câteva întrebări din partea domnului Sarvama, care este coordonatorul PPE, dar nu poate să fie prezent astăzi aici, pentru că are o întâlnire extrem de importantă la el în țară. Și apoi voi pune întrebarea mea. Prima întrebare, cea a domnului Sarvama. Cum ați îmbunătăți mai departe activitatea curții? care ar fi prioritățile dumneavoastră în activitatea dumneavoastră ca membru al Curții de Conturi pe mandatul pe care l-ați începe și dacă ar fi să decideți în ce domenii Curtea trebuie să se concentreze cu activitățile sale, care ar fi aceste priorități? Și apoi o întrebare din partea mea în cehă. Nu se vorbește microfon. Da, este foarte bine să avem o candidată aici pentru care nu avem niciun mail primit care n-a fost uh, nici investigată de către Olaf și nici nu se află sub suspiciuni. Trebuie să vă felicit. În primul rând, acesta este un prim pas pentru a putea fi ales. Al doilea pas este că dumneavoastră sunteți un uh, o persoană foarte entuziastă, m-am uitat la videouri cu dumneavoastră, m-am uitat la CV-ul dumneavoastră și am aflat mai multe informații. Dar activitatea la Curtea de Conturi e câteodată destul de plictisitoare și complexă, foarte greoaie. Cum puteți să uh, împăcați energia și entuziasmul dumneavoastră cu această activitate de auditor la Curtea de Conturi Europeană? Nu credeți că o să fiți o oaie neagră între oile albe sau pe dos o oaie albă între oile negre? Mulțumesc foarte mult! Când decid, mă întrebați despre prioritățile curții, dacă ne uităm că Comisia Europeană lucrează foarte mult pe bugete care sunt focalizate pe rezultat, Acum se pare că a devenit aceasta o chestiune centrală în Comisia Europeană. Eu zic de aceea că este normal să-și adapteze, să-și, uh, curtea să-și adapteze și ea uh, activitățile și prioritățile în funcție de această ambiție a Comisiei. Sigur că și președintele curții are aici ceva de spus, Cred că important este să ne îndreptăm mai mult spre auditul de performanță, pentru că putem alege subiecte care sunt mai aproape de, de cetățean și putem uh, să verificăm mai bine dacă eficiența AAA sau alte criterii sunt uh, îndeplinite, care sunt uh, eficiențele și ineficiențele și dacă avem mai multă eficiență, la un moment dat vom avea mai multe încredere a cetățenilor în proiectul european. Eu susțin de aceea uh, ambiția de a merge mai mult către auditul de performanță, pentru că eu cred că atunci putem uh, și proba valoarea adăugată evidentă. Și dacă se poate combina așa ceva și cu o comunicare mai bună decât o avem în ziua de azi, e și mai bine. Am văzut că raportul anual 2016 a fost uh, prezentat de către curte în 16 state membre și că din ce în ce mai multe rapoarte speciale sunt uh, prezentate mai aproape de actori, nu numai Parlamentul European, ci și alți actori. De aceea, pentru mine, acesta e un lucru extrem de important să mergem uh, pe subiecte care sunt uh, cât se poate de apropiate de cetățeni. Vedem că și în programul anual 2018 avem uh, din ce în ce mai multe priorități puse pe securitate, pe migrație, ceea ce e foarte normal, e esențial, desigur, dar și bugetul Europei a crescut pe aceste capitole. Esențial este să putem să și um, dovedim uh, valoarea adăugată și să dovedim că banii contribuabilului sunt bine cheltuiți. În legătură cu energia mea și entuziasmul, voi face totul pentru a transmite această energie în Curtea Europeană Trebuie să vă spun de asemenea și că am început uh, spunând că sunt, am fost ministrul bugetelor, pentru bugete și finanțe 2 ani și că am avut ocazia să lucrez cu Curtea de Conturi belgiană, dar și în cei 6 ani pe care i-am petrecut ca ministru al Justiției, Afacerilor Interne și Migrației, am lucrat cu multe instituții și ca să vă dau un exemplu, știu exact, de exemplu, ce trebuie să scrie într-un raport de auditare pentru a avea un impact. Am avut în țara mea un raport specific de la Curtea Belgiană de Conturi despre suprapopularea în închisori și pot să vă spun că după 5 ani am avut un master plan foarte important și după aceea am discutat și raportul în Parlamentul Belgian. Eu cred că experiența mea în, guvernele, în Guvernul Național, dar și ca membru al Consiliului Justiției și Afaceri Interne, ar putea, sper, să aducă o plus valoare Curții Europene de Conturi. Mulțumesc! foarte mult. Doamna Ayala Sender, vă rog. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Bine ați venit, uh, doamna Tortelbum, uh, la comisia noastră. Și eu sunt uh, bucuroasă că prin candidatura dumneavoastră am câștigat ceva pentru asigurarea echilibrului de gen dar nu numai, pentru că dumneavoastră ați deținut uh, poziții noi pentru femei, uh, ministrul de interne, de exemplu, și uh, ați, au avut loc mai multe îmbunătățiri în privința statutului femeilor în țara dumneavoastră, în Belgia, de exemplu, copiii pot acum să poarte numele mamei. Este adevărat că profilul dumneavoastră este extrem de politic. Noi uh, aici ne petrecem foarte mult timp și e adevărat că dezbaterile politice uh, ale politicilor belgieni uh, sunt mai proaspete mintea noastră decât cele legate de alte state. Aș vrea să ne spuneți, având în vedere relația dumneavoastră cu domnul Pinkston, celălalt uh, candidat, aș vrea să ne spuneți cât se poate uh, declar când uh, doriți să vă abandonați toate pozițiile politice deținute în cazul în care Parlamentul adoptă, um, aprobă candidatura dumneavoastră și numirea dumneavoastră la Curtea de Conturi. Uh, Dumneavoastră sunteți o femeie cu convingeri um, ferme care poate să își apere comisiile cu succes. Este adevărat că în anumite momente ați uh, fost um, foarte critică cu politicile europene ale viitorului, precum politica migrației și în anumite dezbateri ați avut o atitudine reticentă să știți că aceasta este opinia mea personală. Nu am vorbit cu doamna Arena, nu mi-a venit pe linie de partid această observație, ci pur și simplu citind presa uh, am ajuns la această concluzie. Noi avem nevoie de o echipă la Curtea de Conturi și deschidem uh, o etapă nouă în care uh, vrem să facem progrese în mai multe domenii, precum bugetul bazat pe performanțe, și așa mai departe. Noi avem nevoie de candidați uh, cu uh, profiluri deschise, bazate pe dialog. Aș vrea să văd cum gândiți dumneavoastră. În 2006 a trebuit să demiteți, uh, să vă depuneți demisia pentru deciziile luate legate de o taxă în domeniul energiei. Um, Știm că în acest um, sens uh, sunteți o femeie foarte inteligentă, că urmări și acțiunile dumneavoastră legate de atitudinea Statelor Unite. Question. Doamna Turdelba, mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebare. În primul rând, uh, ca să începem cu mandatul politic. Desigur că la un moment dat, dacă Parlamentul European mă susține, voi, uh, îmi voi da demisia imediat din orice poziție. Sunt, uh, e absolut normal să fie așa. În momentul de față sunt membru în Consiliul uh, de la Antwerpen, sunt membru în Parlamentul Belgian, sunt și membru în uh, prietenii Muzeului uh, Modei uh, și clar că voi, îmi voi da demisia imediat dacă este cazul și voi avea eventual posibilitatea de a combina activitatea mea cu eventual acțiuni caritative. Dar să spun foarte clar, bineînțeles că mi-aș da demisia de peste tot. Nu știu cât timp ar dura, nu foarte mult bănuiesc, e vorba doar să scrii uh, scrisori uh, și să spui că de mâine îți dai demisia, deci uh, nu cred că este atât de complicat. Nu este imediat problema mea, după aceea pe cine găsesc în locul meu. Avem un model pentru astfel de situații în Parlament și s-a mai întâmplat. Și e normal să dai demisia pentru că independența trebuie să fie inalienabilă. Deci dacă ești independent, nu poți să combini o activitate ca aceasta cu alte funcții care nu sunt clare um, în ce măsură interferează. În legătură cu demisia mea, la un moment dat uh, am dat uh, în guvernul belgian subvenții pentru uh, pentru menaje, pentru uh, panouri solare și anumitor companii. Am început cu un program în 2001, dar în 2014 am avut o analiză foarte profundă a um, responsabilităților și impactului uh, acestor uh, investiții pe companiile private. A trebuit să găsim o soluție. Am găsit o soluție, dar uh, chestiunea a devenit foarte personală. Uh, am fost de asemenea și timp de 8 ani ministru și știm cu toții cât de um, invazivă poate fi viața politică în viața personală și dacă lucrurile devin atât de personalizate încât nu mai poți să gândești uh, obiectiv, eu am decis să-mi dau demisia. În momentul acela fusesem deja 8 ani ministru și am spus că mi-am uh, luat, mi-am câștigat înapoi viața, mi-am câștigat înapoi uh, și uh, libertatea de exprimare și am putut să studiez la Universitatea Yale un semestru. În legătură cu egalitatea de gen de care m-ați întrebat, Um, e foarte importantă, într-adevăr, iar Curtea de Conturi a exprimat deja importanța pe care o acordă egalității de gen la nivel european. Dacă mă susțineți, egalitatea de gen va fi garantată și uh, printre membrii, dar nu numai printre membrii, ci e vorba de întreaga organizație și trebuie să fim conștienți de egalitatea de gen a întregii organizații. Eu întotdeauna am investit foarte multă energie în acest sens. Când am fost ministru, de exemplu, de interne, am cerut o auditare pe egalitatea de gen uh, la Poliția Federală belgiană, pentru că era de asemenea un um, climat foarte masculin acolo și când erau femei erau mai degrabă la niveluri mai joase și voi continua această luptă, voi uh, susține și femeile și bărbații pentru ca să poată să își uh, să-și pună în aplicare uh, ambițiile, să poată să uh, fie la locul pe care și-l doresc, dar, desigur, mai ales femeile le voi susține în acest context. Vom avea un uh, context, un raport anual ca să putem, după cum spuneam, să examinăm care este egalitatea de gen a întregii curții de conturi. Doamna Dlabaiova, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun venit, Anemi, la comisia noastră. Cred că experiența ta și entuziasmul și energia ta vor aduce noi perspective în activitatea comisiei noastre și mă bucur foarte mult de acest lucru. Ai lucrat pe chestiuni extrem de dificile într-o țară foarte complexă, n-am zis complicată, am zis complexă și cred că ai, vei fi foarte potrivită o să-ți explic, uh, Bartex, diferența dintre complex și complicat. Deci o să fii foarte potrivită la gestiunea unui cu buget complex sau unei auditări complexe la nivel european. Mă bucur foarte mult că în răspunsurile dumneavoastră scris ați vorbit de auditul de performanță, de valoarea adăugată și am o întrebare specifică pentru că se vede că aveți experiența de a vedea lucrurile și din perspectivă națională și din perspectivă europeană. Ați menționat cu justețe importanța între informațiilor uh, fiabile și corecte din partea statelor membre, în timp ce curtea momentan nu poate să ceară aceste informații de la statele membre. Vreau să știu părerea dumneavoastră, având în vedere simplificarea auditului de performanță și uh, a reducerea sarcinilor administrative, dacă și curtea va putea să ceară informații uh, statelor membre despre date pe care le, de care are nevoie sau dacă veți păstra status quo-ul de a cere informații de la statele membre numai prin comisie. Fiind dat că ați văzut lucrurile din două perspective, mă interesează care este opinia dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că informația fiabilă și corectă este esențială pentru o auditare bună. Curtea Europeană de Conturi are ca obiectiv principal controlarea cheltuielilor europene. Deci, cred că este foarte important să se ceară mai întâi informația la comisie. Știm că 80% din buget sau din fonduri sunt, uh, se află în cofinanțare cu autoritățile regionale, locale, cu municipalități. De aceea, cred că mai întâi trebuie să întrebăm Comisia Europeană să ne dea informația fiabilă dacă ne adresăm direct statelor membre, atunci curtea trebuie să fie conștientă de procedura legală pe care o urmează. Dacă obții imediat informația, înseamnă și raportul este finalizat, înseamnă și să citească raportul, să-și facă comentariile. De aceea eu zic că ar trebui să avem grijă cu procedura de a ne adresa direct statelor membre. Eu zic că scopul nostru principal este să lucrăm cu Comisia Europeană și dacă nu funcționează, poate că în a doua instanță am putea să mergem la statele membre, dar nu aș începe cu această poziție pentru că eu cred că ar complica procedurile. Eu zic că, deci, primul lucru este să lucrăm prin intermediul Comisiei Europene. Acesta e cel mai bun lucru pe care putem să-l facem, dar nu se poate exclude nici posibilitatea de a te adresa direct statului membru. Domnul Flanagan are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! O parte pozitivă a nominalizării dumneavoastră, dincolo de egalitatea de gen, este că există și, o, dar există și o parte negativă și anume că din nou un politician a fost avansat. Uh, din câte am înțeles eu dumneavoastră, ați, uh, dați demisia pentru că din cauza așa numitei turtle tax, v-ați dat seama că acea taxă impusă era neconstituțională, nu sunt sigur că este așa, dar având în vedere faptul că dumneavoastră trebuie să garantați că fondurile europene sunt uh, cheltuite corect, cu gestiune corectă, nu credeți că ceea ce s-a întâmplat atunci subminează credibilitatea dumneavoastră? Alte două întrebări. A, a doua întrebare. Care este confuzia, după părerea dumneavoastră, care se creează în față de necunoscători din cauza auditării duble. Dacă se depășesc uh, sumele, atunci descărcarea poate nu mai este atât de clară, nu mai se știe exact de ce este ea acordată. Iar apoi, în ceea ce privește conturile comisiei, uh, suma care se aplică este cea înainte de corectură. Întrebarea este dacă nu ar trebui să fie extinsă aceasta, uh, această variantă la, toată, la toate sumele. Mulțumesc foarte mult. La prima întrebare, deci la un moment dat dacă un guvern ia o decizie, există curțile care pot suspenda o anumită procedură. Avem o curte independentă. Eu cred că este foarte important este normal să se întâmple așa, s-a întâmplat în cazul meu și în alte cazuri și apoi guvernul trebuie să ia decizia. Este de o analiză, e vorba de o analiză post factum pe care au făcut-o și pe care au continuat să o facă, nu numai în cazul meu, ci și în alte cazuri. În al doilea rând, dacă spuneți că am fost numită ca, pentru că sunt politician, eu sunt convins că, deși sunt politician, foarte multă experiență, profiluri pot fi o putere pentru Curtea Europeană de Conturi. Dacă mă uit la membrii actuale ai Curții de Conturi Europene, avem persoane care au foarte multe experiențe în Parlamentul European, în guverne naționale, la Consiliul Ministrilor, la nivel european, dar și tehnocrați sau persoane care vin din mediul academic. Eu cred însă că colegiul uh, Curții Europene lucrează ca și colegiu și deci este o putere pentru curte să aibă o varietate de profiluri. În legătură cu rata erorii, e foarte bine, după părerea mea, dacă ne uităm la procedurile de descărcare, vedem că se lucrează pe bază de avize calificate. Pentru mine un raport n-ar trebui să fie numai um, acțiuni punitive, deci ar trebui să fie și constructiv, ar trebui să fie și um, curativ într-un fel, pentru că dacă începem un nou proiect și dacă lucrurile nu merg perfect, dar prin acel raport facem remarci pozitive de îmbunătățire, atunci și lucrurile se îmbunătățesc după aceea, eu zic că aceasta este o îmbunătățire concretă. Deci ar trebui cu toții să dorim o îmbunătățire a curții pentru mine nu înseamnă că raportul ar trebui să fie tot timpul numai o ocazie de a arăta cu degetul și de a sancționa. Putem pleca de la un anumit nivel și îmbunătăți situația. De asemenea, eu cred că este foarte bine să lucrăm la un nivel calificat. Dacă ne uităm la rata erorii, de exemplu, în 50% din cazuri rata este sub 50% și în uh, alt, celălalt 50% este rata peste 50%. Deci e clar că dacă e 4,8-4,9% mai există mult de îmbunătățit. Eu zic că avizul calificat dă posibilitatea de a lucra nu numai cu alb și negru, ci și cu mai mult gri și eu zic că totuși realitatea nu e alb și negru, este de multe ori gri. Și atunci lucrurile se pot îmbunătăți. Mulțumesc. Domnul Balsiti are cuvântul, vă rog. Ačiū, gerbiamą pirmininkė. Tai, gerbiamą kandidatę, iš tikrųjų, dėl jūsų patirties. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește experiența dumneavoastră, aceasta este solidă, fără drept de tăgadă. Eu, la fel ca și mulți dintre colegii mei, uh, m-aș bucura ca echilibru de gen la Curtea de Conturi să fie garantat. Întrebarea mea este următoarea. Uh, aveți uh, experiență în multe domenii, la fel ca și alți membri ai Curții de Conturi. Dar dumneavoastră ați fost și ministru și membru al Consiliului de Administrație a, a Autorității Portoare Belgiene. Ați fost membru și al Consiliului uh, uh, orașului Anvers. Vreau să vă întreb dacă n-au existat acolo conflicte de interese. A doua întrebare se referă la calitatea la calitatea informațiilor uh, uh, primite de Curtea de Conturi. De mulți uh, ani încercăm să remediem deficiențele de calitate. Dumneavoastră ați fost uh, ministru de finanțe adjunct și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă sunteți de părere că ar fi necesară o procedură, o procedură conform căreia uh, autoritățile de audit din statele membre să-și asume mai, o mai mare responsabilitate pentru calitatea datelor furnizate Curții Europene de Conturi. Mulțumesc mult. Îmi dau seama că în momentul în care aș deveni membră a Curții de Conturi, voi fi obligată, bineînțeles, să, să renunț la toate funcțiile pe care le ocup în momentul de față pentru a preveni conflictul de interese. Uh, în plus, uh, nu mai sunt membra guvernului uh, belgian de vreo 2 ani încoace, deci nu e ca și cum uh, aș veni direct din guvern la Curtea de Conturi. În momentul de față sunt membra a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Belgian. Am fost, într-adevăr, membra Consiliului de Administrație a portului Anvers. Îmi aduc aminte că sau în, în cazul în care ar fi uh, sau Curtea de Conturi uh, Europeană ar decide să facă un raport uh, special pe tema portului de la Anvers, m-aș autoexclude din echipa de, care se ocupă de respectivul raport. Dar în ceea ce privește funcțiile pe care le dețin în momentul de față, vă asigur că voi demisiona cât mai curând cu putință. În ceea ce privește calitatea datelor, într-adevăr e complicat să obții date corecte. Ba, e și mai complicat în cazul în care vrei date cu privire la programele naționale de combatere a șomajului. E complicat pentru că în unele state membre problema este șomajul în rândul tinerilor, în altele problema e șomajul în rândul vârstnicilor. Deci datele sunt diferite și uh, Curtea de Conturi trebuie să facă o analiză în detaliu pe marginea unor date diferite și compl- complexe. Dar cred că una dintre soluții ar fi o cooperare mai strânsă între Curtea Europeană de Conturi și autoritățile de audit la nivel național. În momentul de față există un fel de com- comitet de contact în care par apar ambele părți, dar poate n-ar fi rău ca autoritățile naționale uh, de audit, uh, deci n-ar fi rău în cazul în care acestea ar demara audituri cu, pe tema uh, cofinanțării, pe, pe tema folosirii fondurilor europene prin genul acesta de cooperare strânsă, aș zice eu că s-ar putea obține mult mai repede informații de o mai bună calitate. Bine, eu am fost ministru de finanțe în guvernul flamand în cazul nostru, în cazul, uh, dacă Curtea de Conturi vroia informații suplimentare, nu trebuia decât să trimită un, un e-mail către noi. Dar vorbim bine despre o regiune uh, mică, e mai ușor de obținut uh, date din partea unei uh, regiuni uh, mici, pentru că, până la urmă, datele obținute de curte uh, nu sunt chiar atât de diverse și pot fi mai ușor analizate. Domnul uh, Ștas, vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba olandeză pentru a-i da o ocazie a doamnei uh, Turtelbum, iată, uh, să vorbească în limba ei maternă. Am o întrebare. Cu Chiar înainte de discuția cu dumneavoastră am discutat despre descărcarea de gestiune pentru comisie. Domnul Țeller este raportor pe tema aceasta și domnul Țeller remarcă în raportul său că uh, regretă faptul că, iată, Comisia Europeană folosește tot mai des instrumentele financiare. Din păcate, transparența și controlul uh, public devin problematice când vine vorba despre folosirea acestor instrumente financiare. Uh, cu câteva săptămâni în urmă ne-am întâlnit cu unii reprezentanți ai Curții de Conturi. Și alături de domnul de Jong de la GUE ne-am dat seama uh, că Curtea de Conturi are mm, prea puțin acces la datele BCE. Se pare că există o tendință la, la nivel european. Pe lângă bugetele normale, se tot folosesc uh, instrumente financiare, cresc responsabilitățile băncii centrale și uh, toate acestea Uh, nu fac obiectul procedurii de, de, de descărcare. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră pe tema, uh, pe tema aceasta, nu doar în calitate de politician, ci și în calitate de viitor membru al Curții de Conturi, eventual. Mulțumesc. <coughs> E drept. Dacă ne uităm la comentariile Curții de Conturi cu privire la gestiunea bugetară și cu privire la gestiunea fin- instrumentelor financiare, ne dăm seama că plățile decurg în mare conform planului, dar din păcate genul acesta de structură oferă prea puțină flexibilitate. Și există temeri legate de uh, plățile care ar trebui să fie efectuate în următorul CFM. După aceea, într-adevăr, uh, există din ce în ce mai multe instrumente financiare care se adaugă bugetului european și uneori statele membre uh, se confruntă cu dificultăți în cheltuirea fondurilor pe care le absorb vedem că există o serie de proceduri, o serie de dispoziții, reguli uh, greu de puse în aplicare. De puse în aplicare. Uh, acesta este un, o tendință care se cristalizează în statele membre. Se lucrează tot mai mult cu fonduri, Uneori, uh, în cazul în care se dorește însă folosirea fondurilor private în combinație cu cele publice, e nevoie de aceste instrumente financiare. Important e ca toate acestea să, se decurg, să decurgă într-o manieră transparentă. E important ca uh, aceste instrumente să poată fi controlate și evaluate. Eu sunt uh, la bază politician dar dacă voi deveni membră a Curții de Conturi, bineînțeles, îmi asum responsabilitatea alături de colegii mei de a crea rapoarte de calitate, de a face recomandări, de a cere claritate, de a cere transparență și Uh, uneori uh, îmi dau seama că instrumentele financiare sunt esențiale, dar ele trebuie să fie transparente. Uh, E păcat să, să nu mai avem o viziune de ansamblu asupra fondurilor care sunt folosite într-un stat sau altul, să nu mai avem o imagine de ansamblu cu privire la fondurile care nu sunt uh, utilizate până la urmă, nu sunt cheltuite. Uh, dacă va fi să devin membră a Curții de Conturi, consider că aceasta este una dintre responsabilitățile care mi-ar reveni din start. E important să fim tare atenți la aceste instrumente financiare, care, da, poate sunt uh, necesare, dar ele trebuie să fie transparente, trebuie să fie clare. Aceasta este uh, poziția dintotdeauna a curții de conturi. Uh, de fapt, uh, până și în tratatul Uniunii Europene se spune că Curtea, EU, Curtea de Conturi trebuie să ajute Parlamentul European să verifice cheltuirea fondurilor. M-am uh, înscris și eu pe lista vorbitorilor. Consider că a dumneavoastră candidatură este foarte, foarte bună. Avem, mai mult, avem nevoie de mai multă experiență în domeniul migrației. Săptămâna trecută am fost în uh, Grecia, am fost în două centre, uh, le mulțumesc colegilor care ne-au însoțit. Ei, când vine vorba despre fonduri alocate pentru migrație, ne dăm seama că fondurile, da, sunt cheltuite, dar nu știm pentru ce dacă sunt cheltuite pentru construcția de centre, pentru construcția de toalete sau pentru alimente. Când vorbesc despre cheltuirea fondurilor, mă refer la fonduri care pur și simplu dispar, dar dispar fără să lase vreo urmă în uh, Uh, pentru uh, auditori. Uh, și tocmai de aceea mi-aș dori ca dumneavoastră să fiți activă în domeniul acesta. Când ne uităm la rapoartele speciale, vedem că încă n-am ajuns acolo unde ar trebui să ajungem. Există însă aceste probleme, probleme cu care se vor confrunta toate statele membre. Poate că problemele acestea sunt mai pregnante în Grecia, dar nici în Italia lucrurile nu stau mai bine. Uh, și tocmai de aceea mă bucur că aveți experiența aceasta în domeniul migrației pe care ați putea să o aduceți la Curtea de Conturi. Am o întrebare, o întrebare pe care o adresez fiecărui candidat. Vreau să vă întreb dacă veți locui în zona aceea a Ducatului uh, și dacă veți putea fi într-adevăr uh, prezentă. Ines. Permite, estoy absolutamente de acord că hace falta más. Sunt de acord că va fi nevoie de mai multă experiență fără... Totuși, uh, avem nevoie de uh, sprijin uh, și pentru că în trecut candidata a avut dezbateri legate de o anumită ministră, membră a grupului meu politic în în cadrul politicii belgiene, cred că ar trebui să existe o anumită perioadă de uh, cooling, de răcire, de cool-off, pentru a trece ceva timp de la momentul în care uh, doamna a avut responsabilități politice, pentru că am avea uh, diferențe de opinie destul de importante. Desigur, uh, doamna Turtelbaum a avut și multe alte experiențe interesante în domeniul în domeniul justiției, dar cred că eu aș prefera să existe un anumită o anumită perioadă de răcire, o perioadă tampon, înainte ca uh, dumnea ei să dețină o poziție. Pentru că cred că în grupul meu politic s-ar genera destul de multe reacții contrarii. Dacă, am uh, dacă am citit bine CV-ul doamnei, uh, această perioadă de cooling off, în cazul domniei sale, a fost suficient de lungă. Asta dacă am citit eu corect. Raportorul mi se pare că vrea să reacționeze și el. Îmi cer scuze, doamnă Turtelbum. Aș vrea să terminăm cu acest uh, schimb de, sau cu răspunsurile și după aceea voi veni și eu cu comentariile finale. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc uh, mult pentru întrebările dumneavoastră. Migrația într-adevăr, rămâne un subiect complicat și asta nu doar pentru politicieni, ci și pentru bugetul Uniunii Europene. Dacă e să se ofere fonduri europene statelor care se confruntă cu aceste provocări, e clar că uh, fondurile respective trebuie să fie monitorizate și Curtea de Conturi ne-a spus deja că nu există o evaluare clară a fondurilor oferite fondului pentru refugiați, uh, după aceea Curtea de Conturi spune că trebuie să existe o coerență între fondurile alocate politicii de migrație și uh, fondurile alocate refugiaților. Deci, Curtea de Conturi spune deja lucrul acesta, dar între 2008 și 2009 eu am fost uh, ministru al Belgiei pentru migrație, uh, înainte de criza refugiaților așadar, și încă de pe vremea aceea la Consiliu discutam despre o posibilă politică comună privind migrația. Uh, discutam despre maniera în care am putea să ajutăm statele vulnerabile din uh, Europa să, se, să facă față acestei provocări migratorii. Într-adevăr, după cum se vede și în raport, în momentul de față nu se știe clar dacă banii sunt cheltuiți într-o manieră rațională. vedem că fondurile pentru migrație, pentru controlul uh, frontierelor uh, sunt suplimentate și tocmai sau și datorită acestui fapt, Curtea de Conturi ar trebui să controleze mai bine fond, uh, cheltuirea fondurilor. Vorbim până la urmă despre banii contribuabililor și banii contribuabililor trebuie să fie uh, corect uh, cheltuiți. Din păcate, nu e ușor, uh, nu sunt ușor de obținut datele corecte și datele stau la baza activității de audit. Dar bine, poate că situația se datorează și faptului că provocarea este una nouă. Până la urmă nu vorbim doar despre uh, colectarea datelor din statele membre, ci și din statele partener. Deci e o situație nouă. Dar mă bucur că în programul anual pentru 2018 uh, sunt prevăzute, cred că vreo cinci rapoarte pe tema uh, securității și migrației. Cu cât uh, avem mai multe au, au, rapoarte speciale pe temele acestea, cu cât auditul de performanță va, va fi promovat, cu atât rezultatele pe viitor vor fi mai bune. Raportorul primește acum cuvântul, dar înainte de toate vă întrebam unde vreți să locuiți. Voi locui la Luxemburg. Nu pot face naveta zilnic între Anvers și Luxemburg și cred că Luxemburgul e un oraș uh, frumos, care se poate trăi bine. Întrebare fără microfon a doamnei uh, președinte. Voi uh, închiria sau voi cumpăra un apartament, dar cu siguranță voi locui acolo um, pe perioada în care voi deține această funcție. Cred că e un loc în care se poate trăi bine. Și acum raportorul în încheiere. Very... Mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă perioadă, o scurtă intervenție legată de perioada de cooling off. Păcat că Belgia este regat și nu republică. Noi în uh, Estonia recrutăm la mm, președinți de la Curtea de Conturi. Și totul este perfect legal. Ca un fost uh, membru uh, al Curții de Conturi să uh, primească în continuare fonduri perioada de cooling off, dar uh, ca un președinte să primească aceste fonduri, nu se știe foarte clar dacă este bine sau rău, dar este complet legal. În această comisie nu dezbatem, așa cum a spus uh, domnul Flanagan, dacă avem nevoie de mai mulți auditori profesioniști sau mai mulți politicieni. Nu despre asta vorbim astăzi. Noi trebuie să ne concentrăm pe candidatul care ni s-a propus, iar poziția mea ca raportor este că suntem norocoși că avem în față un candidat foarte competent și poate, domnule Flanagan, când vă privesc, sunt uh, absolut convins că nu toți politicienii sunt răi unii sunt destul de buni. Mulțumesc. Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul audierii acesteia. Aș vrea acum să votăm și să alegem, deci aveți 5 minute cei care nu pot participa la vot pentru a ieși din sală și cele 5 minute sper că ajung pentru grupurile politice să se consulte. Mulțumesc, doamnă Turtelbum.